So good morning to everyone. Um, we would like to... Bună ziua tuturor. Dorim acum să începem cu ordinea de zi. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal a ședințelor de pe 23 și 24 martie. Vreau să vă întreb dacă aveți comentarii. Nu, înseamnă că se adoptă Punctul 5 de pe ordinea de zi. Posibilă extensie a protecției de indicație geografică a UE către produse neagricole. Raportor este doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi prezentăm uh, proiectul de raport uh, care spune că în Uniunea Europeană foarte multe țări și foarte multe produse ar trebui să fie mai bine valorificate, având în vedere uh, toate cunoștințele și experiența dobândită în uh, fabricarea acestor produse, că e vorba de cuțite, de marmură, de textile um, ecosez, de dantelă, pentru că e vorba până la urmă de o adevărată bogăție, expertie, expertiză și tot felul de deprinderi care merită să fie valorificate. Sunt produse de asemenea care sunt foarte căutate, căutate de consumatorii pentru valoarea lor intrinsecă și pentru că reprezintă ceva. Din păcate, multe dintre aceste produse sunt cumva uh, afectate de existența unor produse concurente, cetățenii, consumatorii se găsesc astfel cumva înșelați. Și aduc uh, prejudiciu și întreprinderile, întreprinderilor de pe teritoriul respectiv, pentru că li se degradează imaginea. Problema indicațiilor, uh, identificării originii acestor produse este esențială. Tocmai de aceea s-a vorbit despre necesitatea precizării originii pentru produsele alimentare. Încă din 92, uh, produsele agricole și alimentare sunt protecție, protejate la nivel european. Însă pentru produsele alimentare nu există niciun fel de protecție. Trebuie să creăm un cadru european și în acest domeniu. Acum există protecția acestor produse, deci cam 15 state membre oferă protecție pentru produsele neagricole. Pentru că știe de această situație, Comisia Europeană a decis să se ocupe de acest subiect și în 2013 a publicat un studiu care avea ca obiectiv cartografierea produselor uh, care ar putea să beneficieze de o astfel de protecție și să decidă pertinența și utilitatea introducerii unui sistem uh, comun, omogen european de protecție a produselor nealimentare. Acum, aproape jumătate din statele membre folosesc un sistem de protecție, însă el nu este satisfăcător. Se folosesc uh, mai multe mijloace de, produ- de protejare a produselor, se poate uh, recurge la dreptul uh, mărcilor comerciale sau la alte instrumente juridice. Există în anumite cazuri protecție sectorială, în alte cazuri protecție regională sau chiar națională. Există dif diferente, diferite dispozitive uh, Uh, care complică destul de mult situația întreprinderilor care ar dori să beneficieze de uh, aceste, această protecție. E vorba în mare parte de IMM-uri, care au uh, aproximativ 10 salariați. Un cadru european omogen ar prezenta beneficii și avantaje esențiale atât în ceea ce privește costul cât și calitatea protecției. Acest cadru european ar permite valorizarea acestor produse și consolidarea, creșterea valorii adăugate, pentru că um, persoanele care lucrează în aceste teritorii cunosc foarte bine calitatea produselor lor. Recunoașterea acestei calități ar putea um, crește valoarea adăugată acestor produse. Poate fi așadar consolidată imaginea acestor produse, lucru care poate aduce, duce la o creștere a activității economice, pentru că aceste uh, produse sunt vândute în zona euro, în care activitatea economică uh, trebuie menținută. Este de importanță esențială. De asemenea, uh, prin recunoașterea produselor se crește și se aduce și un plus de imagine pozitivă regiunilor, crescând așadar și Uh, avantajele uh, economice regionale. În ceea ce privește circulația produselor în uh, cadrul european și aceasta ar avea de câștigat. Vă dau exemplu întreprinderilor, întreprinderilor textile din Franța care estimează creșterea cifrei de afaceri la export de, cu până la 25% în cazul în care produsele lor ar fi protejate de o indicație geografică. Consumatorii, pe de altă parte, ar avea și ei de câștigat pentru că ei doresc mai multă trasabilitate și mai multă transparență în privința um, locului și modului în care sunt fabricate produsele pe care le cumpără. Diferențele între sistemele naționale de protecție nu permită o, permit o protejare eficientă. Uh, Concluzia pe care o putem uh, trage și pe care o propun și eu în raport este să cerem un dispozitiv de protecție la nivel european. Acest uh, dispozitiv ar trebui să răspundă unor criterii esențiale. Primul este existența unui sistem de înregistrare unic și nu o juxtapunere a sistemelor naționale care nu ne permite să uh, rezolvăm problema din cauza demersurilor diferite și complexității sistemelor din fiecare stat. Acest sistem trebuie să aibă un cost și o povară administrativă limitate, pentru că e vorba de IMM-uri sau de micro-întreprinderi care sunt uh, vizate în mod special. Acest dispozitiv de indicații geografice ar trebui să se bazeze pe un sistem uh, nediscriminatoriu vis-a-vis -vis de întreprinderi, de întreprinderile care întrunesc criteriile și care doresc să fie incluse în sistem. Acest sistem de indicații geografice trebuie de asemenea să stabilească legătura între produse și teritorii pentru a uh, menține activitatea economică în teritoriile europene. Și ultimul uh, punct uh, și el foarte important pentru că e vorba și de proprietatea intelectuală, trebuie să vorbim și despre necesitatea coexistării sistemului cu dreptul mărcilor comerciale. Deci cele două sisteme trebuie să coexiste, uh, um, încercând să limităm la maxim juxtapunerile, suprapunerile și conflictele. În Franța, uh, în privința filierei laptelui, aproximativ 2,8 uh, din locurile de, uh, este cifra cu care a crescut numărul de locuri de uh, muncă după ce au fost introdusă, au fost introduse indicațiile geografice în 10 ani. Desigur, sunt foarte interesată în a asculta contribuțiile colegilor mei. Uh, Cred că trebuie să, aprof- să aprofundăm sistemul european de recunoaștere a acestor produse, mai ales pentru sănătatea economică a teritoriilor noastre. În privința calendarului, discutăm astăzi proiectul de raport. Data de depunere a amendamentelor este 28 mai. Vom examina ulterior uh, amendamentele și uh, în săptămânile ulterioare vom vota și sper ca după vară, în toamnă, să putem vota acest raport în uh, plenară. Mulțumesc și aștept cu interes observațiile și propunerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da cuvântul domnului de Grande Pascual, care locuiește pe raportul din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Esta Ras, care este raportul din umbră pentru PPE, vă adresează scuzele dumneai pentru că nu uh, poate fi uh, astăzi cu noi, uh, m-a rugat să o înlocuiesc și fac acest lucru cu plăcere. Vreau să-i spun uh, doamnei uh, raportoare că aceste cuvinte nu mi-aparțin, ci sunt ale raportoarei din umbră. Oricum, eu sunt totul de acord cu dumneei, așa încât vă transmit mesajul cu mare plăcere. Și după ce v-am ascultat intervenția, doamna raportoare, vreau să spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna Starat ne-a spus să vă felicit crede că raportul nostru este rezonabil și că are uh, multe chestiuni de, uh, uh, de bun simț. Raportul dumneavoastră cuprinde elemente foarte pozitive, dar va depune câteva amendamente, domnule Staras, pentru a aduce mici îmbunătățiri. În ceea ce privește produsele uh, alimentare care au făcut obiectul uh, Parlamentului uh, atâta timp, uh, pentru că um, s-a dorit garantarea um, identificării lor și creșterea activităților. Um, sunt, s-au bucurat de atenție în partea Parlamentului European, însă nu toate produsele se bucură de acest lucru. O armonizare în acest uh, caz ar fi, uh, în opinia doamnei Esaras și a mea, pozitivă. Ar fi bine pentru IMM-uri care uh, creează aceste um, produse și creează locuri de muncă sunt vizate direct de acest um, sistem. Adesea, în, um, mici, în multe mai multe regiuni, IMM-urile sunt cele care susțin economia. Consumatorul, de asemenea, are de câștigat pentru că el dorește să aibă um, garanția noastră um, și să fie sigur că nu primește mere în loc de pere, că produsul este autentic. De aceea ar exista beneficii și pentru uh, consumatori, dar și pentru statele terțe care doresc să facă contracte cu noi. Acest sistem unic armonizat ar reprezenta o garanție a calității și uh, anumite certitudini. Într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, trebuie ca acest sistem să fie compatibil cu um, chestiunile, cu sistemele care există deja pentru certificarea originii. Uh, pentru că trebuie să respectăm valorile și patrimoniile cultural și social care există, care au un uh, nivel uh, de referință foarte înalt. Trebuie să creăm mărci și trebuie să um, creăm referințe, însă păstrând ceea ce constituie deja patrimoniu. Deci trebuie să respectăm deja, uh, să respectăm um, indicațiile care există deja indicația de origine deja existentă. Domnule Saras a spus că va aduce câteva amendamente pentru a îmbunătăți acest raport, dar care, în opinia dumneavoastră și a mea, este deja uh, foarte bun. Mulțumesc, domnule de Grande Pascual. Thank you, Chair, dear colleagues. I will... Domnul Zambaschi, mulțumesc. Am să vorbesc în mea maternă бих искал да благодаря на колегата Розиер за работата по доклада. Темата е изключително. Doresc să îi mulțumesc doamnei Rozier și mulțumesc pentru raport. E un subiect foarte important. E important să protejăm interesele cetățenilor europeni și valorile europene. Din punctul de vedere al legislației naționale, în ce privește produsele non-agricole, putem spune că încă lipsesc prevederi în acest domeniu pentru a proteja mai bine moștenirea Europei. Eu cred că scopurile noastre ar fi cel mai bine Uh, îndeplinită dacă am avea standarde minime pentru a armoniza legislațiile naționale, asta mai degrabă decât a impune un cadru comun țări precum Letonia sau uh, Elveția, un sistem în care înregistrarea nu e obligatorie pentru a uh, proteja uh, apelațiile uh, de origine geografică. Uh, Există, sigur, și inconveniente, pentru că e dificil de uh, găsit uh, un uh, nume și a identifica procedurile necesare. Înregistrarea ar trebui să fie obligatorie pentru a proteja mai bine produsele. Indicațiile geografice pentru produse non-agricole uh, putem uh, utiliza cel mai bine sistemele existente pentru a utiliza această protecție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc mult succes cu acest uh, raport. Mulțumesc foarte mult. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Am studiat textul cu foarte multă atenție, este foarte interesant. Cred că indicațiile geografice au fost și sunt foarte utile pentru a asigura o protecție produselor noastre agricole. E bine ca această protecție să fie extinsă eventual și către produsele neagricole. Într-adevăr, în Franța avem acel cutou la ghiro care este foarte cunoscut, care merită să fie și el protejat aceste protecție interesantă din mai multe motive, lupta împotriva contrafacerii, informația către consumatori. Consumatorii vor neapărat să știe originea produselor autentice și asta trebuie luat în calcul, după părerea mea. Apoi, uh, avantaje economice. Este clar că dacă este să contăm pe indicația geografică, cifra de afacere a multor firme se va îmbunătăți, imaginea lor va fi mai bună în rândul consumatorilor, etc., etc. Textul este perfectibil ca oricare altul și cel de față nu face excepție. Trebuie să ne gândim la mai multe aspecte. large de... E nevoie de o definiție largă a indicațiilor geografice. Uh, iar textul ne propune, am găsit că pasajul referitor la câmpul de aplicare oarecum imprecis, cred că amendamente ar fi binevenite, pentru a preciza în ce fel această definiție va fi extensivă și reiau termenul utilizat. În al doilea rând, tocmai s-a spus, trebuie uh, prezervate protecțiile naționale existente deja în anumite state, sistemele care sunt bune. Uh, ce e mai bine adesea e uh, un pericol decât ce e dar bine. Uh, în anumite țări există sisteme foarte eficace și ar fi păcat să le punem pe acestea în pericol. În ansamblu, textul este unul pozitiv, însă doresc să precizez. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Andersen. Mulțumesc, domnul Andersen, acum.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 de oportunitatea de a deschide, de a extinde protecția indicațiilor geografice la produsele neagricole. Eu îi ascult pe colegii mei, mă informez, însă mă întreb în special cine va avea avantaje care vor fi uh, Uh, consecințele în termen de cost. Trebuie ca sistemul să fie pozitiv pentru toate părțile interesante. Președintele întrerupe. Nu există interpretare în suedeză. Poate că ar fi bine să utilizați o altă limbă. În acest caz, poate mai bine să-mi reformulez uh, intervenția în engleză. Unde eram? Um, well, I would, I would once again, now in English, like thank. Încă o dată, de data aceasta în limba engleză, doresc să-i mulțumesc raportorului pentru muncă. Eu nu sunt convins că e de foarte bună. dar încerc să ajung la această concluzie. Întrebările cele mai importante sunt cine va avea de câștigat prin extinderea protecției indicațiilor geografice la produsele non-agricole. Cine va avea de câștigat și cine va avea de pierdut. Cât ne va costa acest sistem? Și cred că putem căpăta un sistem care să aducă beneficii tuturor Însă diavolul se ascunde în detalii și aș dori ca domnul raportor să ne explice ceva mai mult despre punctul 18, unde se propune crearea unei categorii de indicații geografice uh, cu o taxă unică E sistemul pe care îl avem pentru produsele agricole, dar produsele agricole, respectiv non-agricole, nu sunt la fel. Și nu mi se de la sine ideea de a avea sau nu avea taxe uh, de reînregistrare și mi-aș dori ca doamna raportor să ne explice mai pe larg raționamentul uh, care a determinat să facă această propunere. Mulțumesc, spune președintele. Uh, îmi pare rău pentru confuzie. Limba dumneavoastră nu era prevăzută în program, dar v a descurcat foarte bine în uh, engleză. Domnul Buda acum. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Aș dori să felicit raportoarea pentru munca depusă și în același timp aș dori să-i dau un răspuns domnului Anderson uh, legat de cei care vor avea de câștigat în urma acestui uh, raport. Cu siguranță cei care vor câștiga vor fi atât consumatorii, pe de o parte, și pe de altă parte și producătorii acestor bunuri, deoarece ei simt nevoia să fie protejați pentru ceea ce produc. Și aici trebuie să avem în vedere un raport făcut de către uh, Comisie pentru Parlament și Consiliu este drept legat de, uh, de produsele alimentare, însă 97% dintre consumatorii europeni doresc să fie informați cu privire la bunurile pe care le consumă. Și aici nu, nu mă refer numai la produsele alimentare, ci și cu privire la toate celelalte bunuri, pentru că este interesul consumatorului să știe ce fel de produs consumă. Fie că discutăm de un costum de haine, fie că discutăm de o mașină, fie că discutăm de alte bunuri de larg consum. Tocmai de aceea eu cred că este nevoie de o reglementare unică la nivel european cu privire la această chestiune a indicațiilor geografice, pentru că, într-adevăr, legislațiile naționale sunt fluctuante în unele legislații naționale uh, există o, o um, legislație foarte uh, puternică, cum este cea din România. Avem o legislație foarte bună în acest uh, domeniu și aș dori ca, această, ca aceste prevederi, practic, să fie la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru că este important, așa cum am spus, să avem o oglindă a ceea ce consumăm, pentru că până la urmă de aici plecăm. Vrem să avem o oglindă a ceea ce consumăm. Sigur, trebuie să avem în vedere și cu asta închid, să nu creăm sarcini administrative extrem de împovărătoare până la urmă pentru a nu face atractivă această acțiune de pro, uh, protejare a produselor pe care le avem uh, spre consum. Mulțumesc! Vielen Dank. Möchte die Kommission auch etwas? Președintele, uh, dorește Comisia să intervină? Vă rog. Yes, thank you, Chair, and um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi, domnule raportor, pentru diversele contribuții pe care le-am primit. Cred că e o temă foarte importantă, iar Comisia dorește să meargă mai departe cu eforturile sale, iar contribuțiile din partea Parlamentului, în plus de cele din partea altor instituții, cum ar fi Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic și Social. Deci contribuțiile Parlamentului sunt foarte importante pentru a uh, pava calea înainte. Comisia așteaptă cu interes uh, contribuțiile de aici tocmai pentru a o ghida. Uh, și, într-adevăr, există subiecte pe care trebuie să le analizăm în profunzime, să evităm povara administrativă excesivă, niște informații accesibile pentru toată lumea și uh, coexistența cu sisteme care există deja, fie că e vorba de mărci înregistrate uh, sau uh, alte sisteme. Iată de ce orice contribuție din partea dumneavoastră este foarte importantă în procesul nostru de reflexie. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank an die Kommission. Mulțumim Comisiei. Acum îi dau din nou cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Pe scurt, domnule președinte, doream să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile foarte utile și pentru susținerea, primirea favorabilă a textului meu. Aș reveni rapid asupra câtorva teme specifice. Da, coexistența uh, între dreptul uh, mărcilor și recunoașterea indicațiilor geografice în diversele dispozitive naționale. Sunt uh, puncte pe care trebuie să le aprofundăm atunci când vom încerca să definim dispozitivul la care ne gândim și mă bucur de pe acum că voi putea conlucra cu dumneavoastră în definirea acestor puncte. În ce privește oportunitatea pot să spun că există o solicitare foarte fermă din partea atât a consumatorilor cât și a unui număr de întreprinderi. Apoi, cine câștigă, cine pierde? E eh, bine, eu cred că din momentul în care amenajăm în mod corect coexistența diferitelor tipuri de recunoaștere, nimeni nu va avea de pierdut, decât firește cei care uzurpează identitatea altora, mă refer la producători. Însă va fi un câștig pentru întreprinderile care uh, au un demers calitativ, de transparență vis-a-vis -vis de consumatorilor. Deci va fi o plusvaloare pentru anumite întreprinderi și nu va crea nici prejudicii, nici bariere pentru altele, de unde și importanța coexistenței dispozitivelor. Acum, în ce privește taxa uh, care se renoiește sau nu, e o taxă unică. Ei bine, uh, avantajul unei taxe unice este că mm, nu ne referim la dreptul de proprietate intelectuală, ci e un semn distinctiv pentru întreprinderile care intră în acest sistem. Din momentul în care respectăm caietul de sarcini atât pentru a asigura controlul său, ne uh, înscriem în acest demers. Dar nefiind vorba de drept de proprietate intelectuală în sensul dreptului mărcilor, o cotizație anuală poate fi justificată un pic mai greu. E ceea ce se întâmplă astăzi în ce privește indicațiile geografice agricole. Este însă un subiect, e o propunere doar din partea mea astăzi, dar e un subiect care rămâne deschis discuții. Ei și vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru observații. Ihnen auch recht herzlichen Dank. Ähm, noch einmal zur Klarheit. Fritz. Mulțumim foarte mult. Acum, în ce privește depunerea amendamentelor, termenul este 28 mai la prânz. Voi încheia acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 18 rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea, punctul 18 de pe ordinea noastră de zi care a fost devansat. Îi dau cuvântul raportorul domnul Karim. Mulțumesc! Mulțumesc că ați deplasat punctul meu pe ordinea de zi, e cel de-al 21-lea raport pregătit pe tema subsidiarității și proporționalității și al patrulea pe care eu personal îl pregătesc în numele comisiei noastre ca răspuns al Parlamentului și există câteva elemente cheie pe care am încercat să le abordez în acest raport. 1. Subsidiaritatea și proporționalitatea trebuie văzute ca elemente esențiale reprezentând punctul de plecare în formularea de politici. E important să stabilim dacă obiectivele pot fi uh, îndeplinite mai bine la nivel național sau UE. Adesea, o acțiune globală ar putea fi preferabilă, în timp ce în alte cazuri niciun fel de acțiune uh, nu e necesară. A fost vorba și de uh, o temă care a solicitat reechilibrarea uh, lucrurilor, așa încât decizia să fie luată la nivelul și în etapa potrivită. Au existat câteva ameliorări. Apoi, în ce fel subsidiaritatea se reflectă în munca Comisiei și în ce fel uh, deficitul democratic poate fi redus? În raport fac lucrurile foarte limpe. Subsidiaritatea este un element cheie al noii strategii a Comisiei, așa încât uh, relația cu parlamentele naționale să devină o parte mai integrantă a discursului nostru politic european și asta într-o etapă timpurie în procesul legislativ. Una din plângerile majore de-a lungul anilor pe care am primit-o din partea unor deputați în Parlamentele Naționale este că nu au niciun cuvânt de spus la începutul procesului nostru legislativ. Și până când primesc uh, informații de la noi, e mult, mult prea târziu pentru ei ca să se poată exprima. Iată de ce am încercat să introducem o serie de măsuri pentru a aborda această problemă. E esențial să ameliorăm încrederea, nu doar între instituțiile noastre și parlamentele naționale, ci și vis-a-vis de cetățeni. Reducerea deficitului democratic înseamnă să ne facem mai bine treaba. Dragi colegi, prea multe valori de impact ale Comisiei nu se ocupă în mod corespunzător cu subsidiaritatea din punctul meu de vedere. Și, practic, a existat o creștere a evaluărilor de impact în care problemele au fost corect identificate. Deci, revizuirea linilor directoare pentru elaborarea evaluărilor de impact trebuie introdus așa încât să ne asigurăm că ameliorăm felul în care Comisia pregătește propunerile sale. Acest lucru va permite o mai bună reglementare și respectarea principiilor. În al treilea rând, cum parlamentele naționale um, reacționează. E bine, Parlamentele naționale, potrivit prevederilor actuale, sunt libere să furnizeze avize uh, în ce privește principiile subsidiarității, dar, practic, când ei ne furnizează astfel de avize pe un pachet, acestea sunt uh, luate în calcul o singură dată. El, acest aviz trebuie reintrodus a crescut numărul avizelor pe care le primim din partea Parlamentelor Naționale, dar nu există o schemă clară atunci când comparăm numărul de avize uh, cu numărul de propuneri ale Comisiei de când uh, Tratatul de Lisabona a intrat în vigoare. Acest mecanism nu funcționează uh, Uh, în cel mai bun fel și trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă pentru ca parlamentele naționale să poată uh, să se implice mai mult. Sunt anumite domenii uh, specifice, un timp mai îndelungat pentru dialog între raportori, așa încât comunicarea să fie deschisă de la bun început. Iată indicații pe care le-am primit din partea Parlamentelor Naționale. Iată ce-și doresc ei să se întâmple. Un alt uh, element pe care aș dori să subliniez, când eu vorbesc sau Parlamentul nostru vorbește, uh, trebuie să reflectăm și pozițiile Parlamentelor Naționale, trebuie să le permitem să se exprime mai devreme în procesul legislativ. nu folosește la nimic un drept de veto la finalul procedurii uh, din partea parlamentelor naționale. S-ar putea isca neînțelegeri noi ne dorim implicarea parlamentelor naționale de la bun început și într-un grad mai mare, tocmai pentru a evita un drept de veto uh, care nu ar face decât să complice lucrurile. Respectăm parlamentele naționale atunci când ele se implică și presupun că asta ne ajută să generăm încredere. Raportul 2013 sublinează cazul uh, oficiului procurorului european Există preocupări asupra felului în care uh, uh, au reacționat cancelarele naționale atunci când cartonașul galben în Consiliu a fost ridicat împotriva propunerii procurorului european. Este important să respectăm uh, rolul Parlamentelor Naționale și, cum spuneam, să avem un dialog cu ele cât mai timpuriu. Asta înseamnă inclusiv consultări asupra cărților verzi, respectiv ambele produse de comisie evaluările de impact și alte instrumente de ameliorare a legislației, e bine, sugerez ca aceste evaluări de impact să fie uh, efectuate și la sfârșitul procedurii, pentru că adesea textul legislativ se va fi schimbat foarte mult pe parcursul procedurii legislative și atunci lucrurile pot fi reevaluate. Uh, În plus de valoarea de impact asupra textului negociat, uh, sigur, acordul interinstituțional în acest context este esențial. Înainte de concluzii, aș dori să felicit uh, noua comisie și uh, abordarea comisarului Timmermans pentru că uh, propunerile noastre fac parte din programul pe care dumnealui l-a propus și cred că proiectul meu de raport oferă uh, un temei democratic încă și mai uh, bun pentru ei. Uh, relația cu uh, Comisia s-a ameliorat, dar cred că încă se mai pot face lucruri. E important ca subsidiaritatea și proporționalitatea să nu fie uh, considerate o amenințare pentru instituțiile noastre, ci din potrivă un aspect important al procesului democratic și sper uh, ca comentariile uh, de mai devreme uh, să aduc încrederea în rândul colegilor în ce privește poziția mea vis-a-vis -vis de dreptul de veto al Parlamentului Național. Cred că acest raport ne va ajuta în mod real să reducem deficitul democratic și să ameliorăm încrederea cetățenilor noștri dacă aducem câteva din ameliorările pe care eu le-am subliniat. Aștept cu interes să, să lucrez îndeaproape cu raportorii din umbră și le mulțumesc colegilor în avans pentru sprijinul lor. Orice comentarii sau întrebări vor fi uh, cu atenție notate și am să răspund. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Karim. Ich habe bislang Mulțumesc, Karim. Nu văd că... Ah, dorește cineva să ia cuvântul. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Karim și să-i mulțumesc pentru acest uh, raport de înaltă ținută. Se vede că are multă experiență, multă știință în legătură cu proporționalitatea, cu subsidiaritatea, mi se pare ceva extraordinar și, și eu cred că trebuie să fie mai mult implicate parlamentele naționale în uh, politica europeană, deoarece dacă dorim ca ideea europeană să fie îmbrățișată, trebuie ca parlamentele naționale să fie implicate și să își însușească tematicile europene. Așadar, salut propunerile făcute pentru a implica mai mult parlamentele naționale. Sunt un pic însă uimită de alt aspect. Când vine vorba de tematicile asupra cărora parlamentele naționale au emis avize, mi se pare că peisajul este foarte pestrit. Adică, înțelesul conceptului de subsidiaritate este, se pare, foarte diferit de la o țară la alta. Este o întrebare pe care mi-o pun. Așa că este greu, se pare, dar avem nevoie de un cadru, de o structură care să ne facă să înțelegem mai bine cum se definesc aceste concepte, subsidiaritate, proporționalitate în diverse țări. Mă adresez deci, specialiștilor care să ne ajute să decodăm asta și asta pentru a ușura munca a Parlamentelor Naționale, dar și a noastră. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Cavada. Mulțumesc, domnul Cavada. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur și eu uh, celor spuse de doamna Delvo spunându-i colegului și prietenului Karim că am făcut o treabă extraordinară cu acest raport, este ceva foarte interesant și, în primul rând, asta ne permite să potențăm relația noastră cu parlamentele europene, uh, naționale, arătând necesitatea acestor colaborări, însă îmi pun o întrebare. Ce veți face? Veți propune ca pentru rapoartele legislative pe care noi le facem aici la Parlamentul nostru să putem să lucrăm încă din amonte pentru a le pregăti împreună cu specialiștii din comisiile de specialitate din uh, Parlamentele Naționale, astfel încât rapoartele noastre cumva să-și găsească geneza chiar în expertiza din aceste comisii uh, la nivel național, pentru că, încă o dată, așa cum am mai spus, uh, cea mai bună soluție pentru a potența această relație este ca să cerem Parlamentul Naționale să desemneze un specialist de la ei din Comisia de Specialitate care să ne ajute să pregătim propriile noastre rapoarte. Eu cred că merită să facem această muncă de, de, de uh, structurare și să nu se mai trezească Parlamentele Naționale că nu știu ce facem noi aici și asta ar putea să vă permite, drag coleg, să mai rezolvați o problemă care vă preocupă și anume faptul că unor suntem uh, copleșiți de texte de la comisie care emit pe bandă rulantă o serie de norme, fade, care nu au nicio legătură cu adevărata legiferare, deci iată ce vreau să vă spun și vă urez succes în finalizarea muncii dumneavoastră. Și acum, Sânsen, de la comisie, doriți să ne spuneți ceva? Thank you. Se pare că nu. Karim, acum ai cuvântul, dacă dorești să intervin. Mulțumesc. Văd că comisia nu reacționează deloc, dar eu știu ce mi-a spus uh, comisarul Timmermans și o iau de bună, așadar înseamnă că avem cumva și binecuvântarea Comisiei pentru a continua să facem ceea ce facem aici. Mulțumesc tuturor colegilor pentru, cei care, pentru tot ce au spus aici, cuvinte foarte amabile. Vreau să le mulțumesc pentru că au venit cu idei foarte interesante. Sunt idei care pot fi preluate fără probleme din punctul meu de vedere, atât sugestii de redactare, de formulare, ce ar fi subsidiaritatea. Bine, vom vedea asta în continuare, dar și domnul Cavada a făcut o observație foarte interesantă, o propunere foarte interesantă, domnule Cavada, și mi-ar place să o explorăm împreună. Și în trecut uh, am încercat să mă gândesc cum să implicăm mai bine expertiza din partea Parlamentelor Naționale și poate că asta tocmai este soluția ideală pentru a face acest lucru. Deci, mi-ar place să ne întâlnim relativ în curând ca să facem o propunere în acest sens pentru a incorpora această idee în acest raport uh, și dacă nu aici, măcar în următoarele. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Atunci când cineva în țara mea mă numește experimentat, de obicei se referă la vârsta mea sau a persoanei respective. Însă o să înțeleg că mi-a spus că sunt experimentat și că am experiență și că asta nu ține de vârsta mea. Mulțumesc foarte mult și acum uh, câteva cuvinte legate de calendarul preconizat. Data limită pentru amendamente 27 mai în comisii discuții pe 14 iulie și plenara în septembrie. Iată, asta ca să aveți o idee privitoare la următoarele scadențe, ca să zic așa, și acum uh, predau înapoi uh, președinția, ștafeta. Cred că ne-am descurcat bine cu timpul și vă mulțumesc, dragi colegi, că ne-ați ajutat în acest sens. Hello? Uh, hello, hello from uh, Brussels. Uh, we have a connection. Um, uh, dear members of the committee and the guests. Uh... Bun venit uh, din uh, Bruxelles. Vreau să vă reamintesc că noi suntem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Schimb de vederi cu doamna Farida Shahid Uh, raportor special al ONU pe politica de drepturi de autor și dreptul la știință și la cultură. Bun venit în universul tehnologic, doamna Shahid. Vă vedem bine, sperăm că o să vă și auzim bine. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere, o mare onoare să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră în calitatea mea de special raport, raportor special în ce privește drepturile culturale, în general nu numai dreptul la proprietatea intelectuală, dreptul de autor. În această calitate am o misiune din partea înaltului comisar pentru dreptul omului ONU pentru a vedea care sunt obstacolele posibile în calea promovării drepturilor culturale pentru toți. Fac astfel recomandări tuturora în ceea ce privește posibilitățile de a promova mai bine aceste drepturi. The human rights which are in international human rights instruments and enshrined in particular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 Uh, Madam, we see you maybe a little bit. vă vedem un pic, dar nici nu vă auzim totuși. Puteți spune ceva? Da, acum pot să spun că vă auzim, din păcate, calitatea transmisiei nu este foarte bună. Dar dacă doriți să terminați intervenția, vă rog. Point and I have off the video in the hopes that the voice is clearer. So my final point was just to say that a main I guess we, we will, uh, we'll ask you to, to apologize the technical... Da, cred că trebuie să spunem că totuși nivelul tehnologic nu este atât de bun pe cât ar trebui. Transmisia nu a fost extraordinar de bună. Trebuie să continuăm cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. În această situație este păcat, însă Cred că am uh, recepționat mesajul pe care doamna Shahid dorea să mi-l transmită. Următorul punct. Coordonatorii în camera, cu ușile închise, vă rog ca cei care nu au dreptul să participe la această ședință să părăsească sala. Vă mulțumesc!